situația din Irak. Mă rog, domnule de la Vedova. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați parlamentari europeni, situația din Irak, după cum știți, e foarte gravă. Concluziile Consiliului de Afaceri Externe din iunie au exprimat profundă îngrijorare a Uniunii Europene, condamnând atacurile înfăptuite de uh, această organizație a statului islamic a Irakului și Levantului, ISIL, în Irak a izbucnit o rebeliune sunită, nu doar uh, uh înfăptuită de către ISIL, ci și alte grupuri armate sunite, printre care neobahtiști și alte grupuri tribale. ISIL, împreună cu militanții înarmați, astăzi reprezintă o amenințare imediată în Irak, mai uh, gravă în Irak decât în Siria. Această organizație cu combatanții străini care uh, întăresc rândurile constituie un risc mortal pentru vecinii Irakului, cum ar fi Libanul, Iordania și și pentru Uniunea Europeană. Uh, Actuala deteriorare a situației uh, siguranței din Irak uh, derivă din factori atât interni cât și externi și e fără îndoială că criza din Siria, Siria a permis ISIL să obțină în regiune o bază și un punct de plecare pentru crearea așa numitului stat islamic pe teritoriul sirian și irakian. Cauzele uh, recentei înrăutățiri nu se limitează însă la exp- primarea unei ideologii teroriste. Motivele majorității militanților armați trebuie uh, căutate în nemulțumirea comunității sunite, uh, care durează deja de mai bine de 10 ani față de uh, guvernul irachian dominat de șiiți. Printre motivele de nemulțumire sunt aplicarea arbitrară din partea guvernului irachian a unor politici pentru a scăpa de partidul BAS o anumită inerție față de suniți și încălcările drepturilor umane uh, făcute de către forțele de securitate. Aceste probleme au fost exacerbate în acest an în orașul Fallujah și în provincia Ambar, unde manifestații de protest ale populației locale sunite contra politicilor guvernului uh, au, uh, s-au transformat în confruntări violente cu forțele de siguranță irachiene, dominate de șiiți, și uh, triburile locale. Această situație a furnizat ISIL o oportunitate pentru a-și consolida uh, situația în, serito- în teritoriu, după cum a și demonstrat ofensiva acestora în, din uh, iunie, de pe teritoriul irachian. Au acționat cu uh, viteză și cu eficiență și comunitatea internațională a fost luată prin surprindere. Toți liderii politici și religioși din Irak sunt de acord că trebuie ă, tăiat răul de la rădăcină, ă, guvernul irachian mai ales, trebuie să joace un rol de moderare și evit, să evite orice fel de excese, atât în vorbe cât și în fapte. Un corolar tragic ale condițiilor de ă, securitate e conferit de problema umanitară. Astăzi, în general, două milioane de irachieni au fost obligați să-și părăsească locuințele. Uniunea Europeană este foarte îngrijorată în legătură cu evoluția acestei crize umanitare și în legătură cu exodul masiv intern de civili care fug de, din calea luptelor. Comisia Europeană până acum a alocat 12 milioane de euro pentru acțiuni de asistență umanitară. E vorba de fonduri destinate refugiaților sirieni, cetățenilor irachieni uh, care sunt strămutați în propria țară. În plus, Uniunea Europeană coordonează, își coordonează propriile acțiuni uh, cu alți donatori, agenții internaționale, de exemplu, și aș dori să aduc aici o, un elogiu eforturilor Uniunii Europene și agenții, ale agențiilor uh, internaționale în împrejurări locale foarte dificile, pentru că refugiații se află pe întreaga suprafață a teritoriului uh, irachian. Noi suntem uh, ținuți uh, la curent uh, și ne adaptăm acțiunile de ajutor situației de la fața locului și o altă conse consecință a teribilei crize care afectează teritoriul irachian se referă la regiunea Kurdistanului. În ultimele săptămâni, Kurdistanul irachian a anunțat în mod unilateral că intenționează în toamnă să organizeze un referendum privitor la independența acestei regiuni. Dați-mi voie să subliniez faptul că Kurdistanul irakian este un model de stabilitate pentru întreaga regiune și a fost un interlocutor esențial al comunității internaționale și mai ales ca reacție la situația uh, umanitară din Irak. Această cooperare merită să fie recompensată. Însă considerăm că mișcări uh, unilaterale în direcția independenței nu ajută la depășirea situației din Irak și ar putea din contră, să riște, să reprezinte o nouă problemă pentru însuși Kurdistan. Am invitat toate părțile să caute soluționarea acesteia și și a altor, și și a altor urgențe în Constituția irachiană, care dacă este aplicată poate furniza răspunsuri la multe revendicările, din revendicările curde. Tranziția a început în Irak acum mai bine de 10 ani de zile care s-a bucurat întotdeauna de susținerea uh, Uniunii Europene, este un proces dificil. Uh, deși lucrurile s-au mai îmbunătățit în cursul anilor și există perspectiva unui Irak care să se îndrepte spre pace și stabilitate, acestea sunt puse sub temul întrebării acum, dar recent s-au observ, putut observa și semnale pozitive. Alegerile din 30 aprilie uh, au, s-au bucurat de participare de 60% de votanți, deși condițiile în care s-au desfășurat au fost foarte dificile din punct de vedere al securității. Uniunea Europeană a trimis în Irak o misiune de expert electoral pentru a monitoriza procesul electoral și a raporta cele observate. Conform concluziilor experților, deși s-au registrat și probleme, mai ales pentru că un număr semnificativ de votanți suniți din provincia Ambar nu au putut uh, participa la vot din cauza unor violențe, deci în ciuda acestor probleme care trebuie uh, spuse, desfășurarea alegerilor a fost considerată ca fiind satisfăcătoare. Rata de participare la aceste alegeri, care s-au desfășurat la câteva săptămâni înainte insurecției sunite, demonstrează angajamentul cetățenilor irakieni pentru democrație și unitatea Irakului. Dincolo de securitate, astăzi provocarea imediată în Irak privește capacitatea liderilor politici moderați să continue procesul politic. Acesta este mesajul pe care l-am trimis acestor lideri în ultimile săptămâni. Uh, formarea în scurt timp a unui nou guvern, uh, în urma alegerilor din aprilie, este o prioritate. Numirea președintelui noului uh, Consiliu al Reprezentanților ieri, 15 iulie, a fost un pas pe calea cea bună. Și asta, a, acum ar trebui numit președintele Republicii pentru a Uh, putea să numească prim-ministru și să formeze guvernul. Nou guvern va trebui să caute dialogul cu toate comunitățile uh, din Irak, inclusiv comunitatea sunită, actualmente exclusă din procesul politic național, ceea ce a și dus la insurecție. Fără o abordare care să includă pe toți și uh, fără un dialog corespunzător, în Irak nu va exista reconciliere. Că, uh, după cum a repetat în altă reprezentantă Cathy Ashton, ieșirea din criza irachiană, în primul și în primul rând, trece printr-o soluție politică. Această soluție trebuie să uh, pună bazele unui răspuns, uh, atât, a, inclusiv pe planul siguranței. Însă măsuri de siguranță excesiv de dure nu fac altceva decât să alimenteze discordia sectară și să cauzeze noi suferințe populației irachiene. Uniunea Europeană e gata să intervină în orice mod util pentru a facilita dialogul politic, în plus față de acțiunile întreprinse de partenerii noștri internaționale. Deși situația este gravă, Uniunea Europeană continuă să furnizeze asistență și sprijin Irakului în orice mod posibil, mai ales în cadrul planificării și realizării asistenței pentru dezvoltare. E acesta un semnal al angajamentului constant al Uniunii Europene în favoarea Irakului și face parte dintr-un complex de acțiuni pentru ca Irakul să fie mai stabil și să se promoveze capacitățile de guvernanță, susținând uh, acordarea serviciilor de bază. Această asistență va uh, însemna și o, o ulterioară susținere pentru măsurile de promovare a statului de drept ca urmare a lucrărilor misiunii EU Just Lex, EU Just Lex, mă scuzați. În lumina noi situații a securității din Irak, experții Uniunii Europene evaluează posibile moduri de susținere pentru acțiunile antiteroriste. Lupta împotriva terorismului în Irak însă trebuie să respecte drepturile omului și dreptul internațional. Uniunea Europeană respinge punctul de vedere conform căruia încălcările drepturilor omului ar fi prețul inevitabil sau necesar care trebuie plătit pentru securitate. Uniunea Europeană este activă pentru a promova cooperarea între statele membre privitoare la problema luptătorilor străini uh, pentru că așa ne-a fost solicitat. Și în fine, uh, Uniunea Europeană își menține angajamentul în favoarea acordului de parteneriat și cooperare cu Irakul și va continua să stimuleze această cooperare și profit de ocazie pentru a invita statele membre care încă n-au făcut-o să completeze cât mai rapid posibil procesul de ratificare a acordului. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație, onorevole de la Ved. Mulțumesc, domnule de la Vedova și începem dezbaterea. Are cuvântul, în primul rând, domnul Arnaud Donjon. Două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Această trezire este târzie și dureroasă. Uh, a trebuit uh, să se uh, instaleze statul islamic pentru a cuantifica dezastru politic și militar în Irak. Putem să reamintim, desigur, tot timpul, mi-e ușor în calitate de francez să fac acest lucru, greșeala gravă pe care am făcut-o în 2003 prin invazia americană a Irakului, dar asta nu face să avanseze dezbaterea astăzi, pentru că s-au petrecut multe lucruri de atunci. Din 2011 ne-am axat uh, pe Siria, îndreptățit sau nu, și mai puțin pe gravitatea situației din Irak. Este simplist uh, astăzi, așa cum auzim deseori astăzi, sau cum citim deseori, să asistăm la o deteriorare a situației în Irak, uh, că este consecința Uh, războiului civil din uh, uh, Siria. Să nu uităm că jihadiștii, armata islamică, își au rădăcini profunde în Irak. Conducătorii acestora sunt în mare majoritate irakieni. Acești jihadiști prosperă grație sectarismului guvernului irachian, care a aruncat în brațele grupurilor teroriste triburile sunite. De asemenea, prosperă pe descompunerea armatei irachene, care este totuși bine uh, echipată și antrenată cu mari cheltuieli de ani de zile. Acest lucru se alimentează uh, terorismul în regiune și uh, în alte părți trebuie să ne punem întrebarea legată de susținerea dată autorităților irachene. Ea nu trebuie să fie necondiționată ci există o guvernanță care uh, să integreze toate componentele societății irachene. Trebuie să uh, apere integritatea uh, teritorială a Irakului, nu divizarea acestuia. Trebuie să ne punem întrebări în legătură cu legăturile mai mult decât ambigue și sunt politicos între grupurile radicale sunite și uh, o serie de grupări uh, din Golf, pentru că uh, Uh, aceste grupuri sunt uh, o amenințare nu numai pentru regiune, ci și pentru propria noastră securitate. Să nu uităm că pe 24 uh, mai un jihadist francez, Medin Nermuș, la Bruxelles a fost autorul atacului de acolo. Vă mulțumesc! Doamna Ana Gomez, minute. Mulțumesc foarte mult. Cred că Irakul uh, își revine de pe urma deceniilor uh, de conducere ale lui uh, Saddam și de pe urma invaziei americane. Și cred că ne-am concentrat foarte mult pe Siria. Apoi uh, au existat uh, tot felul de încercări uh, de a institui un stat modern în Irak și alte țări din zonă sunt expuse aceluiași risc de dezintegrare există situații în care uh, revendicările legitime ale minorității sunite sunt ignorate, la fel uh, ca și um, revendicările altor minorități. Represiunile sângeroase ale uh, protestelor au fost uh, în uh, special uh, ale șiiților și acestea au dat posibilitatea de a deteriora și mai mult situația. Al-Maliki are responsabilități majore, dar el deja și-a pierdut credibilitatea iar uh, acum avem nevoie de un uh, guvern de tranziție, pentru că altfel uh, Irakul nu va deveni un stat de drept și toate părțile interesate de la nivel internațional, inclusiv Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, trebuie să încurajeze un Irak stabil și unit. Alegerile ar putea să producă un guvern de salvare națională care să includă principalii reprezentanți care protejează atât populația populația majoritară cât și uh, populațiile minoritare într-o încercare de reconciliere națională. Uniunea Europeană nu poate uh, continua să se retragă din punct de vedere politic din regiune trebuie să privească această situație ca pe un posibil conflict în Orientul Mijlociu și trebuie să ofere asistență. Trebuie să uh, coopereze cu Iran și cu Arabia Saudită uh, pentru a uh, rezolva situația din zonă și trebuie să promoveze reconcilierea între suniți și șiiți și Turcia alături de alți parteneri din regiune trebuie să fie implicată. Sunt de acord cu domnul Danjean și rezoluția va spune acest lucru mâine. Țările din Go golf trebuie să fie implicată pentru a continua să mm, ofere altfel de sprijin decât cel pentru război. Trebuie să oferim și mai mult ajutor umanitar pentru refugiați și pentru persoanele dislocate. Trebuie să existe un acord cu Irakul pentru combaterea terorismului și pentru menținerea principiilor statului de drept. Uh, nu este surprinzător că uh, Kurdistanul vrea să se distanțeze de această situație. Kurdistanul rămâne un exemplu de echilibru și de uh, dezvoltare în această țară. Au existat inițiative de organizare a unui referendum în lumina a ceea ce se întâmplă în Bagdad însă aceasta nu va contribui la stabilizarea Irakului. Uh, și ar putea să pericliteze situația Kurdistanului. Sigur că poate să uh, propună soluții constituționale pentru un Kurdistan care să facă parte din Irak. Și, în fine, războiul uh, din Siria și riscul de dezintegrare teroristă din Irak ne impun să, le, să îi avertizăm pe cetățenii noștri cu privire la riscurile de acolo. Trebuie să ne asigurăm că serviciile noastre de informații și de uh, siguranță uh, vor preveni uh, uh situația Muzeului Evresc din Bruxelles. Doamna Gomes, ați primit un cartonaș albastru. 30 secunde. Rușon, vreo 30 de secunde. domnule președinte doamnelor și domnilor aș vrea doar să atrag atenția parlamentului asupra paradoxurilor evocate de doamna care a vorbit mai devreme și de domnul danjean. pe de o parte deplâng consecințele intervențiilor în irak care au dus la conflicte între șiiți și suniți dar trebuie să le reamintesc că s-a susținut o intervenție militară în libia care produce exact aceleași efecte cu o tribalizare ecologizare totală a țării. Deci ar trebui să avem o abordare coerentă. Domnul președinte intervine. Intervento, ne un Vă reamintesc că trebuie să adresați o întrebare vorbitorii, nu să faceți comentarii. Vă rog. Il microfono, prego. Intervenție fără microfon. Vous n'avez pas raison, il faut pas compara- Nu aveți dreptate, nu puteți să comparați cele două situații chiar dacă sunt unele elemente comune. Eu am fost în uh, Libia în timpul războiului și am văzut că intervenția internațională nu a făcut decât să sprijine poporul libian uh, care lupta împotriva unui uh, dictator și cu care unii dintre noi făceau afaceri. Deci nu este cazul să facem comparații. Onorevole Charles Tannock. Mulțumesc, domnul Tannock. Două minute jumătate, vă rog. Domnule președinte, Nuri al-Maliki a devenit uh, prim premier în 2006 și a exploatat tensiunile sectarite în Irak în beneficiul uh, șiiților care au fost marginalizați în timpul lui Saddam. Regimul său, care se bucură de o majoritate, majoritate parlamentară de la alegerile din aprilie, din nefericire a fost ajutat de Iran pentru a-și impune hegemonia în regiune ca parte a abordării acesteia sectariste, suniții au, uh, s-au lovit de discriminare și mii de civili inocenți au fost uh, uciși uh, în numele unui război împotriva jihadiștilor legați de ISIL. Făcând asta, Bagdadul uh, și-a atras ura tuturor suniților, inclusiv a foștilor aliați, care s-au aliat cu ISIL ul pentru a lupta împotriva guvernului. Între timp, regiunea autonomă a Kurdistanului și-a uh, urmat propriul destin al democrației și prosperității. Deci acum avem trei entități divergente uh, care um, periclitează integritatea teritorială a uh, Irakului și acesta este un teren fertil uh, pentru jihadiștii din Siria vecină. ISIL-ul, din nefericire, este foarte bine finanțat acum Uh, pentru că a capturat uh, uh, terenuri cu resurse petrolifere și este bine echipată militar, însă acum trebuie oprit organizația ISIL, pentru că acum a declarat califatul islamic și impune o formă barbară de lege șaria extremă asupra populațiilor locale și minorităților, inclusiv cea creștină îi se alătură sute de cetățeni din Uniunea Europeană, inclusiv din Regatul Unit. Uh, ei sunt, uh, devin luptători care au fost radicalizați de propria lor experiență și uh, sunt o, vor fi, de fapt, o amenințare serioasă la adresa securității când se vor întoarce în țările de origine trebuie să ne adresăm forțelor internaționale și regionale pentru susținere Armata curdă a avut foarte mult succes uh, și a reușit să-și controleze trenurile petrolifere și să le scoată din mâinile ISIL-ul și să asigure securitatea frontierilor regiunii curde, inclusiv să și protejeze uh, minoritatea creștină. Kurdistanul a anunțat un referendum pentru independență în mod unilateral și cred că e un lucru de înțeles și e ceva ce uh, occidentalii după primul război mondial le-au promis în tratatul de la Sevres din 1920. Acum s-ar putea în sfârșit să devină realitate. Mulțumesc. Grație, signor Tannock. ce un... Mulțumesc, domnule Tannock. Vi se adresează un cartonaș albastru. L acceptați? Asta trebuie să spuneți dacă acceptați sau nu. Intervenție fără microfon. Vă rog să-mi spuneți. Nu, nu depinde de cine a pus întrebarea. Dacă acceptați sau nu. Bun. E vorba de domnul Jonathan Arnold. Vă rog, o întrebare de 30 de secunde. Intervenție fără microfon. Acesta regulamentul, spune președintele. Întrebarea. Când uh, guvernul britanic a acționat împotriva lui Saddam Hussein, a, dat, a transmis mesaje confuze. Prima dată s-a spus că sunt arme de sugere în masă, apoi că e terorism, sunteți de acord că administrația Blair nu a acționat deloc inteligent și sunteți de acord că intervenția militară nu ar fi trebuit să aibă loc decât dacă ar fi fost un obiectiv militar foarte bine definit? Răspuns. Sunt de acord că guvernul Blair, la vremea respectivă, n-a prea respectat adevărul. De asemenea, sunt de acord că cei ca mine care atunci au susținut intervenția militară și războiul, dacă ar fi știut atunci ce știm acum, ar fi avut o atitudine diferită. Dar sunt de acord că, cinstit vorbit, intervenția din Irak uh, a dorit binele și a dorit să fie umanitară și, uh, din păcate, iată că după 10, uh, iată că după 10 ani rezultatul a fost haosul și masacru. Președinte, domnule Tenăc, acceptați altă întrebare? răspuns în italiană. E prima oară în 15 ani că persoana de la președinție nu spune de la cine vine întrebarea, pentru că trebuie să știm cine vrea să-mi pună întrebare. Președintele, vă sfătuiesc să citiți regulamentul. Acceptați sau nu întrebare? Încă consider, spune domnul Teană, că sunteți primul președinte care nu îmi permite să știu cine vrea să-mi pună întrebare. Președinte, deci nu acceptați. Foarte bine. Continuăm. Are cuvântul. Doamna Șache, două minute. Thank you, President, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, colegi. Evenimentele din Irak și din Orientul Mijlociu sunt îngrijorătoare, însă situația nu a apărut din uh, senin. Uh, statul islamic a putut să înflorească în condițiile din uh, Siria cu războiul de acolo. Uh, au fost uh, promovate politici uh, sectariene uh, care au fost încurajate de guvernul irachian. Instabilitatea de după război, um, chestiunile de ordin politic și economic au dus la un scenariu exploziv pe care îl avem acum în față cererile uh, neregitime ale califatului Uh, execuțiile uh, în masă și legea șaria sunt o atingere a dreptului internațional și trebuie să se oprească acum. Însă trebuie să fim realiști în legătură cu statul islamic, să nu îi dăm mai multă greutate decât are uh, situația din Irak are nevoie de o, o soluție politică și suveranitatea Irakului trebuie respectată. Cererea de independență din regiunea Kurdistanului este de înțeles, însă aceasta nu face decât să contribuie la o situație și mai explozivă. Uh, uh, știm că uh, ISIL-ul are o, o serie de recrutări de persoane care fac uh, recrutare și de militanți. Dar nu trebuie să subestimăm acest lucru. Avem nevoie de o cooperare între statele membre din Uniunea Europeană și avem nevoie de o strategie clară pentru securitate. Trebuie uh, să uh, prevenim ca aceste ideologii să îi atragă pe oameni într-un război, în jihad. Și, desigur, pentru o soluție mai durabilă în Orientul Mijlociu, trebuie să aibă loc uh, uh, negocieri care să includă uh, Iranul și Arabia Saudită, care se folosesc de interpuși pentru a-și promova interesele în regiune. Mulțumesc. Există o cerere, un cartonaș albastru, doamna Șarche. O acceptați? Acceptați o întrebare, doamna Șache? Dacă nu o spuneți eu, dacă nu apăsați butonul, nu pot să aud. Uh, aș uh, vrea să aud cine pune întrebarea și acceptă această întrebare. Uh, domnul Etheridge, întrebarea. mă interesează foarte mult să știu ce aveți de spus. Sunteți de acord cu mine că cea mai bună cale de a opri astfel de probleme este să spunem că atât uh, Uniunea Europeană cât și statele din uh, Uniunea Europeană nu mai au politici uh, externe intervenționiste care au afectat astfel de țări și cea mai bună soluție este să nu trimitem trupe acolo dacă nu există motive în acest sens. Sigur, lucrurile nu sunt uh, în uh, alb și negru și nu există o uh, soluție unică pentru Europa. Pentru noi trebuie să facem față acestor provocări, fie că sunt atingerea ale drepturilor omului sau alte probleme legate de ISIL cred că trebuie să ne demonstrăm poziția de lider prin uh, eforturi diplomatice, uh, prin uh, conlucrarea cu țări cum este Turcia pentru a preveni răspândirea extremismului violent și pentru a preveni intervenții în țări cum ar fi Irakul sau Siria. Știm cu toții că lumea uneori Uh, trebuie să recurgă și la o putere impusă prin uh, jocuri dure. Are cuvântul domnul Couso per minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Prietenilor impunității nu le place memoria, însă noi care avem memorie știm că situația actuală din Irak nu e o catastrofă naturală, ci și are antecedentele în summitul din Azore, în care cu minciuni și înșelătorii s-a deschis ușa către primul genocid din secolul 21. Un milion și jumătate de morți. În această reuniune, domnul Durao Barroso, fostul președinte al Comisiei Europene, a jucat un rol de lacheu. Nu cred că îl va ajunge uh, răzbunarea pe Barroso, dar va ajunge dreptul uh, internațional umanitar E vorba de crimele celor care au impulsionat invazi, invazia. Fructul acestei intervenții și ocupări este că astăzi țara este distrusă și destabilizată, divizată în cote etnice și sectare. Exemplu clar e actualul guvern un guvern care angajează exercită, o, mă scuzați, o armată națională ca o miliție sectară și uh, a îndreptat-o împotriva protestelor din 2011. Trebuie să condamnăm orice fel de ingerență, cea de departe, cea din țările vecine, dar și cea a terorismului integrist pe care unii îl susțin în Siria sau Libia. Uniunea Europeană are ocazia să lanseze o nouă politică externă, impulsionând organizarea unei conferințe în cadrul ONU cu participarea țelor arabe și vecine pentru ca irachienii să aibă o nouă Constituție. Toți irachienii, fără probleme etnice, nici sectare, pentru ca cu toții să-și poată hotărâ singur propriul viitor și uh, viitorul propriilor resurse nat- naturale, care, repet, aparține doar lor. Doar astfel se va putea realiza pacea. Mulțumesc. Prevole, Coso Permui, Acceptați, vă rog, o întrebare. Este un cartonaș uh, albastru pentru dumneavoastră. Da, accept. Ana Gomes, vă rog. Dragă domnule coleg, în spaniolă, dumneavoastră invocați memoria. De ce vă gândiți doar la 2003 și uh, ceva ce eu am condamnat aici? De ce nu vă gândiți la perioada lui Saddam Hussein? Sau credeți că Saddam Hussein era un democrat și nu era un dictator teribil pentru Irak? că și asta este o cauză a celor întâmplate astăzi și asta e o cauză a violenței indusă din interior și nu doar din exterior. Prego, onorevole, se vole... Vă rog, dacă doriți să răspundeți. Răspund. da. Problema noastră e că aveți o memorie selectivă. Eu nu. Eu mi-amintesc și de imperialismul britanic și eh, diviziunea acestei zone. Asta este problema. A fost divizată regiunea asta în perioada colonială și, sigur, ce se întâmplă acum în Irak e ca, a fost cauzat în 2003, dar și anteri, de ce s-a întâmplat anterior. Nu, eu nu am memoria noastră selectivă cu Saddam Hussein. Eu mă gândesc la mai mult de 100 de mii de compatrioți. Uh, o, o, un membru al familiei mele a fost asasinat în Irak. Am fost uh, antrenați într-un conflict uh, nedrept, deși dumneavoastră nu vreți să vă amintiți asta. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Smith. Două minute și jumătate. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți colegi, și eu uh, resimt emoția în orice discuție despre Irak și îmi amintesc marșurile de pe străzile din Glasgow care protestau împotriva invaziei în Irak de către coaliție. Sigur că um, au existat uh, mai multe evoluții de atunci. Uh, există 1,2 milioane de persoane dislocate intern, 1,5 milioane de persoane care au nevoie de asistență umanitară urgentă potrivit uh, rapoartelor ONU și complexitatea situației este foarte mare. Iar rolul nostru ca Uniune Europeană este să ne amintim cum s-a ajuns unde ne aflăm acum și nu trebuie să existe niciun colț umbrit în care să se ascundă responsabilitățile. Trebuie să încercăm uh, să uh, ieșim din acest uh, coșmar și se vorbea în această discuție despre rolul curzilor, despre rolul Iranului, al Arabiei Saudite și al țărilor din Golf și cred că rezoluția este foarte bună, are un spirit foarte bun. În ceea ce privește rolul curzilor din considerentul F, uh, se ia notă de eforturile guvernului uh, curd uh, de a rezolva situația și nu se critică situația. Cred că este formularea, o formulare realistă. La G recunoaștem succesul limitat al curzilor, pentru care totuși merită laude, pentru că mulți refugiați au fost protejați acolo. La punctul 11 din rezoluție reamintim principiile noastre și orice modificare constituțională uh, trebuie să uh, promoveze un sistem uh, inclusiv care să protejeze drepturile minorităților curde care trăiesc în provincii, iar aceste aspecte trebuie protejate din exterior, de către noi. În ceea ce privește rolul Iranului, Arabiei Saudite și statelor din Golf la punctele 8 și 9, facem un apel la comunitatea internațională, în special la noi să facilităm un dialog uh, regional cu privire la problemele din Orientul Mijlociu și să includem toate părțile implicate, uh, iar vecinii Irakului uh, trebuie să fie integrați pentru că și ei fac parte integrantă, trebuie să ei sunt parte la problema actuală, dar și trebuie să fie parte la soluție. Acum, sigur, nu trebuie să ascundem ce s-a întâmplat, dar nici nu putem să ne asumăm toată răspunderea pentru situația în care se află acum Irakul. Trei minute. James Carver, President, Iraq Domnule uh, președinte, uh, este scandalos ceea ce se întâmplă în uh, Irak. Nu prea se uh, dă uh, uh, Poporul uh, uh, irachian, suniții și uh, șiiții uh, uh, deopotrivă uh, sunt victime uh, ale violențelor din uh, Irak. Da, uh, sigur, partidul din Irak trebuia înlăturat, însă trebuia înlocuit cu o structură potrivită după căderea lui uh, Saddam. Uh, poziți, armata condusă de uh, suniți a dus la o insurgență sângeroasă Primul ministru irachian, al cărui uh, rol este să unifice Irakul, a realizat exact contrariul. Al-Maliki s-a dovedit a fi nepotrivit pentru această funcție, uh, lipsindu-i uh, judecata politică necesară. Al-Maliki ignoră pe suniți și pe curzi un uh, ziar independent uh, britanic uh, arată că 50 de mii de oameni au de mii de britanici luptă în cadrul ISIL. Sigur, s-au uh, cules uh, și informații în legătură cu călătorii din Uniunea Europeană. Acestea ar fi putut uh, fi folosite pentru a localiza riscurile de la adresa securității. Aceste conflicte destabilizează întreaga regiune amenințarea ISIL-ului trebuie să fie uh, oprită. Trebuie să se facă tot ceea ce este posibil uh, de către Națiunile Unite și de către uh, celelalte state. Uh, regatul britanic a mers greșit, a participat la războiul din Irak au fost mulți care au uh, răni adânci cicatrice în urma acestui uh, război și îi omagez în momentul de față. Nu vrem să mai vedem uh, o picătură de sânge britanic care să fie vărsată în Irak sau în Siria. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Mario Borghețiu, două minute. Impresionante rapidita. Mulțumesc. Rapiditatea impresionantă cu care această armată de 15.000 de oameni a cucerit mare parte din Irak ar trebui să ne facă pe noi toți, toți cei care uh, suntem preocupați de această situație, uh, care a ajuns la uh, porțile Europei să ne punem semne de întrebare. E un faliment total al politicii lui Obama uh, contra terorismului s-a concentrat în mod eronat doar asupra Al-Qaeda și a uh, neglijat capacitatea enormă a fundamentalismului islamic mai extremist pe care l-a, a avut-o. Acum este o rețea infinită de organizații dificil controlabile în interiorul cărora, iată, se află și 2-3 mii de războinici al lui Allah născuți și crescuți în Europa uh, și cetățenii europeni care probabil că se vor reîntoarce la casele lor și vor trăi în mijlocul nostru. Iată, poate deja sunt în mijlocul nostru și sunt gata să acționeze în modul pe care le-am văzut. Și ar trebui să ne facă asta să tremurăm, să tremure Europa, care, iată, demonstrează că e cea pe care a definit-o foarte bine marea scritoare italiană Oriana Falaci. Putem să ignorăm violentul uh, discurs făcut de califul din Bagdad, o amenințare la adresa întregii Europe creștine. Califul acesta spune că isilul nu se uh, ocupă doar de Irak, ci de toți musulmanii uh, chemați la datoria religioasă de a contribui activ la jihad. Ba chiar a făcut o referire religioasă la uh, cucerirea Romei, văzută sigur ca simbol inclusiv geopolitic și geografic a, ale entității creștine a moștenitorilor cruciadelor, un semnal precis care, pe care doar o Europa lașă și oarbă poate să se facă că nu îl înțelege. Iată, terorismul acesta nu mai, nu mai are limite. Se răspundește în întreaga lume și consideră că întreaga lume și Europa este teritoriul său de cucerit. Cum să nu vedem, cum să nu înțelegem uh, că ne aflăm în fața unei provocări de acest gen. La parola all'onorevole Tone. Mulțumesc. Acum domnul Tune, că l-am două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Europa se confruntă cu o criză existențială, iar integritatea sa este clar în joc. Întrebarea este, cum a fost posibil ca unele grupuri de teroriști să poată prelua controlul asupra unor părți uh, mari din această țară în doar câteva săptămâni? Cred că responsabilitatea se află și în guvernul irachian. Guvernul uh, al-Maliki a, a uh, eșuat să formeze o coaliție care să cuprindă toate sectoarele societății irachiene. În schimb, a existat o marginalizare a comunității sunite și a curzilor și uh, s-a bazat foarte mult pe sprijinul Iranului. Drept urmare, guvernul lui Maliki a fost slăbit uh, foarte mult în ceea ce privește sprijinul din partea de nord a țării. Și, bineînțeles, uh, aceasta a făcut loc uh, teroriștilor. Cred că soluția ar fi uh, crearea unui nou guvern de reconciliere națională care să extindă cooperarea cu uh, liderii suniți moderați și cu curzii. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să contribuie cu toate mijloacele disponibile la atingerea acestui obiectiv. Facem un apel și la Comisia Europeană să acorde mai mult sprijin umanitar decât suma crescută recent la 12 milioane. Există aproape 2 milioane de persoane dislocate la nivel intern. Există uh, aproape jumătate de milion de refugiați care au plecat din Mosul, iar 86% dintre aceștia au nevoie imediată de locuințe și de uh, obiecte de uh, primă necesitate. Autoritățile curde care trebuie să găzduiască acești refugiați au nevoie de asistență. În fine, mă îngrijorează foarte mult viitorul și soarta comunității creștine din Irak, uh, iar uh, această comunitate comunitate s-a diminuat cu două treimi în ultimii 9 ani. Peste 300 de mii uh, se confruntă cu hărțuiri și persecutări continue. De fapt, creștinii nu, nu recurg deloc la violență, iar ei sunt esențiali pentru restaurarea dialogului, pentru clădirea de punți și pentru rezolvarea conflictului apoi uh, ei oferă educație și asigură un rol integrator într-o societate sectară. Și este în interesul nostru comun să îi ajutăm. Mulțumesc. Onorevole eh, Chelam, eh, per lei c'è una domanda. Mulțumesc. Este un cartonaș albastru pentru a accepta, domnule Chelam. Accetta, onorevole Chelam, una domanda? Una... Deci acceptați o întrebare? Bine. Are, deci, cuvântul? Uh pentru 30 de secunde un membru. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, nu doar suniții și șiiții există în Irak, există și creștini, creștini care au fost uitați, creștini care au uh, de ales uh, între a se supune și a fi executați. Ei nu, au, uh, nu fac lobby pentru a fi susținuți la Bruxelles. Întrebarea mea este foarte simplă. Creștinii astăzi mai au dreptul să locuiască în Orientul apropiat? Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Era și întrebarea mea. Cred că împărtășim același punct de vedere și cred că soarta creștinilor în Orientul Mijlociu încă nu a fost decisă. la parola. Mulțumesc. cuvântul domnul Richard Howitt. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi exprim uh, îngrijorarea profundă la escaladarea violenței uh, și situația din Irak. Potrivit Uh, Națiunilor Unite, 1,2 milioane de persoane sunt dislocate intern și uh, trebuie să salutăm faptul că uh, Uniunea Europeană a acordat încă 7 milioane în asistență umanitară. Au fost ucise persoane de către luptătorii islamici nivelul de uh, violență a crescut în fiecare zi. Mă alătur președintelui în exercițiu cerând respectarea drepturilor omului și a dreptului uh, internațional umanitar de către toate părțile. Forțele de securitate irachiane uh, au uh, executat 255 uh, de prizonieri în mod nelegal în ultima perioadă. Aceste ucideri trebuie să uh, ia sfârșit. Trebuie să fie promovate buna guvernanță, democrația și drepturile omului sunt chestiuni care țin nu de competențe străine, se poate vorbi foarte mult despre cauzele uh, acestei uh, crizi, dar, crize. Însă Selim al-Jaburi, uh, speakerul uh, suniților din uh, Parlament, uh, a vorbit de uh, deziluzia uh, suniților există tensiuni uh, uh, între uh, Bagdad uh, și uh, celelalte orașe. Uh, primul ministru uh, al Maliki a spus că Kurdistanul adăpostește teroriști și asta uh, a înflăcărat și mai mult lucrurile. Recent, KRG-ul a restrâns accesul celor care nu sunt curzi în regiune sunt uh, recunoscute uh, drepturile populației uh, kurde, dar cer ca RG-ului să um, renunțe la această blocadă. Întârzierea guvernului în a întreprinde acțiuni a fost un dezastru pentru viitorul Irakului. Sigur, acum se cere o unitate a guvernului și se cere în special primului ministru uh, să aibă un guvern inclusiv care să reprezinte diversitatea populației din Irak. Există o legătură uh, între uh, ISIL și uh, războiul uh, sirian. Uh, în aceste uh, discuții, vă rog să încheiați, spune președintele, trebuie să fie promovate statul de drept și drepturile omului. Un minut și 30 de minute are cuvântul domnul Belder. Mulțumesc, doamnă președintă. În uh, rezoluția despre care vorbim noi nu se face vorbire despre rolul Turciei, țară candidată la UE, în uh, situația din Irak. Și atunci uh, mi-aș dori foarte mult să aud o reacție din partea Consiliului în acest sens, deoarece Turcia cofinanțează practic califatul cumpărându-i petrolul. În plus, ISIL, organizația ISIL, pe 12 iunie a ocupat uh, localitatea Al-Kadana. Kurdistanul acuză că ISIL-ul că a utilizat arme chimice contra uh, cetățenilor de etnie kurdă. Consiliul e la curent cu aceste evenimente. Ce evaluare a acestei situații face Consiliul? Uh, acolo, la fața locului, există arme chimice uh, care se află în mâinile membrilor ISIL doar la Bagdad și la Bruxelles se vorbește despre acest lucru. În plus, rezoluția solicită mm, atenție sporită uh, pentru situația minorității creștine în Irak. Trebuie ca și creștinii să rămână în această țară și vreau să știu care inițiative europene au fost uh, luate sau la ce inițiative vă gândiți. Aș dori și răspunsuri. Mulțumesc acum un minut și jumătate, domnul Nart. Hay que preguntar por qué ISIL. Da, mulțumesc. Trebuie să ne întrebăm de ce ISIL a fost uh, capabil ca în uh, câteva zile să cucerească jumătatea Irakului și de ce talibanii au fost uh, capabili să, elimine, eh, să elimine dintr-o dată pe uh, mujahedin. Asta înseamnă că uh, se bucură de ajutorul civililor, fie că ne place, fie că nu. Și avem un guvern sectar, care este guvernul lui Nuri al-Maliki. Theodore Roosevelt Eh, referindu-se la Somoza din Nicaragua, a spus, da, recunosc că Somoza e un ticălos, dar e ticălosul nostru. Eh, problema pe care o avem noi e că riscul de balcanizare a zonei este atât de mare încât poate transforma Irakul într-un autentic labirint în Orientul Mijlociu și întregul Orient Mijlociu. Noi nu trebuie să ne tot gândim la păcatele noastre care există și sunt care, trebuie să ne gândim la viitor și trebuie să cerem, nu printr-o întrebare parlamentară sau democratică, trebuie uh, în Irak, haideți să nu mai vorbim de alegeri democratice, e un oximoron, o contradicție în termeni în Irak. Ce trebuie să facem este să cerem să existe un consens național ca să continuăm să uh, susținem ficțiunea asta care este guvernul Nuri al Malikim. La parole este a monsieur Golnisch. Mulțumesc, domnul Golnisch, are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Există acum uh, ca acum câțiva ani în Indochina, noi uh, suntem, uh, asistăm la epigonii uh, strălucitei politici uh, a Statelor Unite în Orient, Orientul Mijlociu. Și sigur, când spun strălucit, uh, sunt foarte ironic. Această politică din Orientul Mijlociu și Orientul Apropiat a constat într-o distrugere metodică și feroce a singurei forțe politici care era în măsură să se opună islamismului celui mai radical și mai cucerător și anume național naționalismului arab. Fiecare ar trebui să își amintească minciunile uh, uh, precum uh, implicările uh, Irakului în atentate. Uh, dar Irakul nu avea nicio implicare. La fel au stat lucrurile și cu armele de distrugere în masă. Domnul Danjean spunea că memoria este utilă tocmai pentru a nu repeta aceleași greșeli și aceleași crime. Ne amintăm cu toții cum domnul Bush agita un fel de fiolă care ar fi conținut arme chimice când colo era doar apă colorată. Ne amintim știm și de asasinatul judiciar al lui Saddam Hussein, care sigur nu era un democrat în sensul pe care îl înțelegem noi, dar care cu siguranță era protectorul diferitelor uh, comunități, inclusiv uh, a creștinilor, care astăzi sunt pe cale de dispariție. Rezultatul este divizarea țării între suniți, uh, curzi, șiiți și apariția unei forme mai radicale decât Al-Qaeda. Ne-am dat seama că cu câteva mii de luptători pune pe picioare vigoare o armată irachiană uh, antrenată și armată de americani. Paradoxul istoriei este că uh, uh, singura modalitate de a rezolva problema este să ne sprijinim pe șiiți. Doamna președinte, întrerupe. Și uh, americanii nu vor în continuare să discute cu iranienii. Aceasta este o politică făcută pe genunchi. Uh, mulțumesc, doamna Delanghe, două minute. Cu el, uh, Met schaamte moet ik vaststellen. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Cu rușine constat că a fost necesar un atentat la noi pentru ca să ne trezim. O, un atentat împotriva Muzeului Evresc uh, din Bruxelles. Sunt de acord cu analiza care a fost făcută și potrivit căreia comunitatea internațională a fost uh, foarte surprinsă de evoluțiile din Irak dar trebuia să ne așteptăm. Minoritatea creștină din țară este de 5%, era de 5% și nu mai este astăzi decât de 1%. Ceea ce se petrece astăzi nu trebuie să fie o surpriză. Așa cum a spus, atentatul ne-a trezit la realitate. Trebuie, sigur, să acordăm asistență umanitară și mă felicit, așa cum se spune în rezoluție, uh, că ă, a crescut această asistență la 12 milioane. În plus, Europa trebuie să evalueze consecințele ă, pentru continentul nostru ă, ale consecințe ale jihadismului și ale statului islamic în Irak și în Levant. Europa trebuie să aibă uh, un uh, registru în care să fie înscriși uh, jihadiștii care vin în Europa. Acest registru trebuie să aibă un caracter obligatoriu. În al treilea rând, trebuie să susținem uh, forțele raționale din acea țară, partidele politice cu o atitudine constructivă, grupurile minoritare, desigur, creștinii, singurii care nu doresc să divizeze țara au medici, școli, spitale și acolo se găsesc persoane de origini etnice uh, diverse. Trebuie Europa a făcut uh, o astfel de asistență uh, de-a lungul anilor în alte țări. Faceți-o și în Irak dacă vreți să dați o șansă acestei țări. Gil Parnio, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Urgența este absolută în Irak. Sunt violențe, uh, intoleranță uh, etnică și religioasă. Asta e realitatea mai mult de, pe mai mult de 50% din teritoriul irachian uh, după atacul ISIL. Sigur că trebuie să venim și noi cu sprijin umanitar și financiar către Irak, dar trebuie să avem și curaj politic E nevoie de o politică diplomatică uh, a Uniunii Europene care să fie clară. Trebuie ca acest curaj să ne permită să spunem și să spunem asta negru pe alb în rezoluție că trebuie de urgență să găsim o soluție politică uh, să se formeze un guvern de Uniune Națională fără actualul prim-ministru. Uh, asta e necesar pentru integritatea teritorială a țării. E foarte important ca punctul ăsta să figureze în rezoluția noastră Pentru că uh, uh, dacă nu vom asista la un uh, masacru între șiiți și suniți. Mulțumesc că acum domnul Van Orden, un minut și jumătate. Mulțumesc. Mă întreb de ce petrecem atât de mult timp dezbătând acest subiect când nu avem nimic nou de discutat. Uh, de fapt, parlamentarii de aici vor avea foarte puțin efect asupra situației de la fața locului, iar comisia nici măcar nu este de față ca să asculte ce avem de spus uh, pentru că ei uh, sunt cei care au controlul asupra banilor pentru ajutorul umanitar. Deci noi discutăm situația într-un uh, moment în care Siria este încă în flăcări, în care Hamasul face incursiuni, face atacuri și Iranul își continuă programul nuclear și de dezvoltare de rachete. Sigur, este în interesul democrațiilor noastre, în interesul uh, stabilității și păcii care ar trebui să domnească în Irak. Am uh, cheltuit sume uriașe, inclusiv un miliard de la Uniunea Europeană pentru Irak, dar o treime din populația Irakului încă trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Uh, sursele de apă, sistemele de alimentare cu apă și de canalizare sunt distruse în pofida cheltuielilor internaționale uriașe. Sigur că nu vrem să reapară un alt uh, stat gazdă pentru teroriști uh, cum este armata organizată a ISIS care amenință Bagdadul. Ultima conferință internațională pe Irak a avut loc în 2003. Doamna președinte, trebuie să încheiați. Nu credeți că ar fi momentul ca Națiunile Unite să organizeze o nouă conferință pentru a stabiliza situația economică și politică din Irak înainte să scape de sub control și nu am putea să ne uităm și mai atent uh, la, la banii noștri și cum sunt cheltuiți aceștia? Doamna președinte, doamna Bilbao Barandica, timp de un minut și jumătate. Gracias, presidenta Mulțumesc, doamnă președinte. În Irak există o problemă de dreptate socială și libertate. Majoritatea irakenilor nu au perspective de trai uh, bun. Irakul astăzi e o fabrică de disperare și astfel înfloresc acolo tot felul de extremisme interesele economice și strategice ce se concentrează în zonă fac restul trebuie, ca toată regiunea asta să fie un butoi de pulbere. Asasinatele sectare, atentatele, luptele permit ca această criză să fie prezentată ca o simplă chestiune militară, dar e mult mai mult decât atât. Doar dacă găsim soluții integrale care să uh, atace problemele de la, de la rădăcină, putem reuși. Libertatea, evoluția, egalitatea, drepturile omului sunt cele mai importante. Integritatea statelor, mai ales când acestea nu oferă aceste răspunsuri cetățenilor săi, sunt doar, e doar vorbă goală. De aceea sunt de acord că trebuie promovată și susținută o soluție de ansamblu politică, socială și economică uh, problemei Irakului. Susțin uh, anunțul Guvernului Kurdistanului de a organiza un referendum pentru independență uh, pentru uh, minorități la fel cum uh, scrie în rezoluție și sperăm să se formeze rapid un guvern stabil ca să se găsească soluții pe baza dialogului regional. Între timp, trebuie să continuăm să-i susținem cu ajutor diplomatic și umanitar. Mulțumesc! Merci, monsieur Xib. Mulțumesc, domnul Grib. Două minute. Merci, madame président. Mulțumesc, doamna președinte. Situația rămâne gravă, pentru că statul islamic, acesta este scopul tuturor acelor combatanți. Pe lângă faptul că drepturile omului sunt încălcate, situația umanitară este foarte serioasă și ar trebui să ne preocupe acest lucru, pentru că în februarie în ultimul mandat al acestui Parlament am discutat uh, situația din Irak. De fapt, am vorbit atunci despre o deteriorare a situației interne în Irak, în special a uh, minorității creștine. Uh, de atunci, situația s-a deteriorat și mai mult cu toate persoanele dislocate intern. Relația între guvernul Uh, central și minoritatea curdă a devenit tot mai tensionată. Poate asistăm la apariția uh, unui nou uh, stat al Kurdistanului irachian, lucru pe care nu-l dorim. Toate apelurile în favoarea uh, reapariției acestui stat al Kurdistanului sunt uh, uh nepotrivite În plus, vedem un număr uh, disproporționat uh, din punct de vedere al uh, populației dislocate. Este uh, un pericol uh, foarte mare. Episcopii irakieni au dorit uh, să construiască punți de comunicare între suniți și uh, șiiți pentru a preveni o criză umanitară și un genocid, ceea ce constituie o amenințare. Domnul Zen, un minut. Otuși, ta discuție... Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția pe care o avem astăzi vine uh, într-un moment care este nu cel mai potrivit. Pe de o parte, există această apariție a califatului islamic. Pe de altă parte, există statul uh, curd care ar vrea să uh, se promoveze. Uh, totuși, cred că Uniunea Europeană nu ar trebui să se amestece, mai ales într-o manieră militară, pentru a susține vreuna din părțile la acest conflict. Ceea ce ar trebui însă să facem este să Exercităm o oarecare presiune asupra noului guvern irachian pentru a clădi noi structuri pentru acest stat. Acest guvern trebuie să țină cont de interesele uh, minorităților uh, atât șiite cât și sunite. Și atunci va exista șansa unei soluționări pașnice. Mulțumesc, domnul Cernetski. Un minut. Madam President, ladies and gentlemen, The main problem... Mulțumesc. Principala problemă în Irakul de astăzi e primul ministru Maliki, care acționează ca un dictator. El a uh, creat criza actuală prin politicile sale represive împotriva poporului irakian, mai ales împotriva suniților, uh, la fel ca și împotriva creștinilor și curzilor. Soluția, deci, e ca Maliki să plece de la putere pentru că a fost doar o marionetă a guvernului iranian. Trebuie format un guvern de uh, Uniune Națională trebuie să oprim interferențele Iranului, pentru că Iranul este sursa reală a problemelor în întreaga regiune. Subliniez faptul că majoritatea celor implicați în uh, insurgență sunt uh, tineri, sunt foști ofițeri militari, suniți, care s-au alăturat uh, ISIL. Trebuie să susținem uh, cererea irachenilor de a, avea o, de a se bucura de schimbare și de a avea un guvern de Uniune Națională. Dacă Maliki uh, va continua, va duce doar la apariția a și mai multor fenomene extremiste în această țară. Mulțumesc și acum domnul Minian Mon, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Irakul trece printr-o criză foarte gravă, deși chiar ieri a fost ales nou președinte al Camerei Reprezentanților și asta e o veste bună. Cu toate acestea, după cum s-a tot spus aici, nu trebuie să uităm de seriosul risc de eh, dezagregarea țării Eh, din cauza atacului armat al acestui eh, grup ISIL și tensiunilor teritoriale din ultima vreme. După cum s-a spus, eh, iată, Camera Reprezentanților și-a ales un nou președinte. E un prim și modest pas pentru a pune capăt impasului politic iscat prin alegerile din 30 aprilie. Sper să se formeze un guvern de Uniune Națională reprezentativ pentru toate comunitățile din țară și tocmai această diviziune extremă politică folosește celor care doresc să destabilizeze Irakul și să uh, omoare speranța de pace a țării. Uniunea Europeană trebuie să uh, continue să susțină un, un proces de incluziune politică națională și să susțină unitatea și integritatea teritorială și independența Irakului, după cum a spus Consiliul de Ministri în 23 uh, iunie. Nu dorim fragmentarea acestei țări, Uh, iată, acest stat islamic uh, uh, e bazat atât în Siria cât și în Irak și amenință să accelereze descompunerea acestei țări și a regiunii în diverse teritorii controlate de tot felul de grupuri armate. Acest grup, fostul ISIS, nu e doar un grup terorist, ci deja e o autentică armată teroristă care este o amenințare regională, dar și globală. Trebuie să colucrăm cu toate țările din regiune, ca să contribuie la susținerea stabilității interne și unității țării. Eh, niciuna din aceste țări nu trebuie să permită ca teritoriile frontaliere dintre Irak și Siria să eh, se transforme într-un Afganistan, într-un nou Afganistan și aș dori să subliniez că este și o criză umanitară în Irak, mai ales o situație tragică a, civililor trămutați printre ei, după cum spunea Tune Kelam, uh, sunt și cei din comunitatea creștină. Trebuie să încheiați, vă rog, da. Uh, și-a redus drastic prezența în Irak uh, comunitatea creștină. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Acceptați o, o, o întrebare? Vă rog, vă rog. Sí, señor Millán, dos preguntas. Mulțumesc. Două întrebări rapide. În primul rând, aș dori să știu ce responsabilitate a atribuit noastră domnului Jose Maria Aznar față de situația actuală din Irak. În al doilea rând, Consideră Partidul Popular în continuare că intervenția în 2003 a fost legitimă? Răspuns. Eu cred că cauzele istorice sunt multe, unele uh, mai îndepărtate, altele mai apropiate. Cred că intervenția din Irak s-a bazat pe niște premize și niște date care apoi, din nefericire, s-au revelat a fi false. La parole est désormais monsieur Papadakis pour... Mulțumesc, acum domnul Papadakis are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația din Irak nu este numai periculoasă, ea este și tragică, dramatică și nu se referă numai la Irak, la Siria, Egipt și Libia. Ceea ce arată foarte bine că politicile promovate până în momentul de față au fost greșite. Nu este o întâmplare dacă numai Tunisia s-a stabilizat și a revenit la normal. De fapt, avem de-a face cu o destabilizare și ne dăm seama că primăvara arabă a dus uh, la o iarnă arabă în multe țări și vedem noi forme de încălcare a drepturilor omului tot mai grave. Răspunsul trebuie să fie un răspuns unit din partea întregii Europe. Trebuie să avem uh, o politică, o politică externă uh, comună care să se bazeze pe fapte Doamna Giambaschi, pentru un minut. Domnul Giambaschi. Colegii. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, stimați colegi. ISIL a anunțat un califat. Acest califat ar trebui chiar să ajungă și pe teritoriul Europei. Islamismul radical este una dintre cele mai mari amenințări la adresa civilizațiilor noastre. Războiul va fi un război al valorilor. Uh, Balcanii uh, occidentali uh, sunt amenințați pentru că acolo sunt comunități foarte mari de musulmani. Noi trăim în pace cu frații noștri, cu musulmanii bulgari și nu ne dorim astfel de conflicte. A, săptămâna trecută, la Scopie, în timpul conflictelor, s-a arborat uh, un steag al acestui uh, califat. Uh, nu vrem uh, să devenim un câmp de luptă. Uh, în plus, noul val de refugiați va fi o povară pentru uh, economia Bulgariei. Există o rezoluție ICR pe care ar trebui să o adoptăm și trebuie să luăm măsuri pentru a face față valurilor de refugiați. Mulțumesc, domnul Adactuson. Tack, fru talman. Jag vill eh, börja med och... Eh, Mulțumesc, eh, doamnă președintă. Pentru început ar dori să-mi exprim susținerea față de propunerea de rezoluție mm, asupra care trebuie să se pronunțe Parlamentul. În rezoluție se vorbește despre orașul Caracuș, unde există o uh, comunitate creștină străveche. Deci acolo erau creștini înainte de creștinarea țării mele, Suedia. Din păcate, în ultima vreme au sunat clopotele bisericilor acolo nu pentru a chema lumea la uh, slujba bisericească, ci ca pentru a semnala atacul terorist. Uh, orașul acela s-a golit uh, de familiile acelea care trăiseră acolo de timp de generații și generații. Uh, au trebuit să-și părăsească toate casele pentru că nu mai puteau rămâne în fața amenințării uh, uh, patrulelor uh, asasine ale ISIL în, în orașul vecin uh, Mosul uh, nu au mai bătut deloc, nu au mai sunat deloc clopotele săptămâna trecută. Pentru prima oară de sute de ani nu s-a desfășurat slujba creștină în oraș. Doamnă președintă, aceste atentate sângeroase împotriva bisericilor nu vor rămâne fără, nu vor, vor rămâne oare fără nicio reacție? Nu putem să rămânem cu mâinile în sân. Acest ISIL trebuie blocat și trebuie să avem în Irak un guvern de Uniune Națională. A vizitat Parlamentul European acum o săptămână o, o delegație de lideri ai Bisericii Creștine din Irak. Ei au susținut dezvoltarea democratică. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să le dea ajutor situația uh, este atât de gravă încât noi trebuie să le dăm un ajutor de caracter transversal. Rezoluția aceasta este un pas pe calea cea bună, dar nu ajunge condamnarea asta din partea Parlamentului European și întreaga Uniunea Europeană, inclusiv Consiliul și înaltul reprezentant pentru afaceri externe, trebuie să pună acest punct pe ordinea de zi ca prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Freund, acum. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, guvernele, guvern incompetent, nu sunt respectate drepturile minorităților și acesta a dus la situația din Irak. Acest lucru a fost raportat de New York Times. Uh, primul ministru al Maliki uh, i-a hărțuit pe suniți, a ordonat execuții sumare timp de ani întregi comunitatea internațională, chiar dacă cu jumătate de a pus uh, presiune asupra guvernului pentru a fi mai inclusiv. Totuși, există un licăr de speranță care a fost menționat cu anunțul că uh, un sunit a fost numit speaker al Parlamentului irachian. Uh, aceasta uh, va însemna puțin pentru luptătorii suniți care au declarat un uh, stat islamic în uh, regiune. Suntem pe cale de a se redesena harta din regiune cu o multitudine de consecință. Statele Unite nu trebuie acuzate exclusiv pentru această situație sunt necesare și acțiuni din partea Uniunii Europene. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Fotiga un minut. Dziękuję pani przewodnicząca. Irak. Mulțumesc, doamnă președinte. Irakul este acum într-o situație foarte dificilă. Este în pragul unui război civil ISIS-ul a ajuns la marginile Bagdadului, iar guvernul uh, incompetent divizează națiunea irachiană și poartă toată răspunderea. Această suferință a creștinilor uh, necesită acțiuni internaționale concertate care să sprijine un proces de dialog uh, în care să fie implicate toate minoritățile din Irak pentru a restabili, pentru a crea un guvern de reconciliere. Mulțumesc, doamna Gabriel, căreia îi mulțumesc să nu râdă de pronunția mea din bulgară. Pronunția dumneavoastră este perfectă, doamnă președinte. Situația în Irak. Mulțumesc. Situația din Irak și nu spun nimic nou. E deosebit de îngrijorătoare. Există de fapt o, o ocupație a unei părți a teritoriului Irakului de către un grup terorist. Insist asupra trei puncte. În primul rând, cred că trebuie subliniată din nou uh, răspunderea uh, oamenilor politici pentru că soluția trebuie să fie politică și mai ales uh, cei din Camera Reprezentanților, noi aleși, trebuie să-și asume răspunderea. Astăzi e clar că Irakul uh, nu își poate reveni fără un adevărat dialog politic, interreligios și cât despre punctul al doilea, Uniunea Europeană trebuie să continue să ajute Irakul pentru că sunt milioane de oameni uh, strămutați și care au nevoie de ajutor umanitar Mm, astăzi, asta trebuie să se facă în mod coordonat, mai ales cu ONU, dar mai ales promovând dialogul politic în regiune. Și cel de-al treilea punct, și subliniez aici, faptul că nu trebuie să ne limităm doar la reacție la situația umanitară. Dinamica regională a situației din Irak trebuie să beneficieze de atenția noastră. Agenda expansionistă a grupului terorist ISIL dacă va fi pus în practică. E o amenințare nu doar la adresa Irakului, a Siriei, ci și pentru întreaga regiune până în Iordania. Trebuie să ținem seama și de conflictul regional uh, care uh, ne amenință inclusiv posibilă extinderea tensiunilor între șiiți, suniți, arabi și curzi. Să fim conștienți că o astfel de uh, deteriorare a situației ar avea consecințe foarte grave într-o regiune aflată la porțile Europei. Deci azi e necesar să acționăm rapid cu eforturi diplomatice, de ce nu o conferință la nivel înalt, ca să nu ne aflăm într-o situație în care vom avea mâinile și picioarele legate. Cu uh, la parole désormais. Mulțumesc. Acum doamna Piri are cuvântul un minut. Voorzitter. De ontwikkelingen in Irak zijn zeer zorgwekkend. Mulțumesc foarte mult. Evoluțiile din Irak sunt foarte îngrijorătoare și necesită un răspuns internațional din cauza violențelor, 2,5 milioane de persoane au fost dislocate. Este o criză umanitară pe care nu putem să o ignorăm. Imaginile cu execuții în masă uh, realizate de statul uh, islamic sunt îngrozitoare. Este o situație foarte periculoasă pentru întreaga regiune. De aceea este foarte important uh, ca guvernul irachian cu toate grupurile din populație să adopte un program

Allow me to... Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mă refer la ceva ce are legătură cu discuția noastră, situația alarmantă din Irak. din uh, Orientul Mijlociu uh, implică uh, schimbări geopolitice uh, extraordinare. Uniunea Europeană și uh, comunitatea internațională nu au fost în stare să se ocupe de întreaga regiune într-un mod constructiv sau să aibă un dialog constructiv cu ei. Toate aceste uh, evenimente ar putea să afecteze securitatea Uniunii Europene în general. E uh, timpul să regândim uh, aprovizionarea noastră energetică, e timpul să uh, căutăm uh, căi uh, stabile pentru, uh, pentru aprovizionarea noastră cu energie. Președinta roagă vorbitorul să încheie. Trebuie să explorăm resurse din de, origine stabile, asta în beneficiul Uniunii Europene. Thank you. La parole est désormais monsieur. Mulțumesc. Și acum domnul Ferreira are cuvântul un minut doamnă președinte acum uh, opt ani uh, colonelul peters uh, a publicat în statele unite o hartă ciudată care era un fel de hartă a noului Orient Mijlociu. Dacă ne uităm uh, în urmă la anii care au trecut, uh, vedem că evenimentele, chiar și cele mai recente, capătă un sens în lumina acestei hărți a colonelului uh, Peters. Și cred că această situație divizează oamenii, este un instrument folosit. statul uh, islamic uh, autoproclamat uh, luptă cu arme care au fost distribuite grupurilor de mercenari și care răspândesc groaza. Fragmentarea din Orientul Mijlociu a căpătat proporții. Irakul, Siria și acum se deschide calea și către Iran. Milioane de victime uh, au uh, fost afectate de această criză umanitară. Domnul Micolasici, acum un minut. Mersi, doamna președintă. Rad by som sa vyjadril. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mă concentrez asupra situației acesteia atât de mm, îngrijorătoare reprezentată de încălcarea drepturilor omului. Iată numele unui califat islamic care vrea să pună în practică șaria. Asta înseamnă pur și simplu, haide să ucidem pe necredincioși. Pentru mine e o situație șocantă e absolut șocant să vezi că suniții și șiiții, practic frați, uh, sunt uh, întăretați unii împotriva altora și se omoară unii pe alții. Este o situație care are o uh, influență asupra situației deja precare a creștinilor care trăiesc de mai mult de o mie de ani în această țară. Noi, Parlamentul European, trebuie să-i ajutăm și închei, e scandalos că, iată, Consiliul e aici, dar Comisia nu. Mulțumesc, domnule Etridge, acum are cuvântul. Thank you. I just wish to, uh, Mulțumesc. Vreau să vă spun că trebuie să fim foarte uh, precauți și să nu dăm uh, curs primului impuls. De decenii situația din Orientul Mijlociu s-a agravat uh, și în urma intervențiilor uh, străine. Uh, sigur, uh, Tony Blair a mințit, are sânge, își are mâinile pătate cu sânge Vă rog, învățați din lecția trecutului, învățați că nu putem uh, să vindecăm uh, toate răurile din uh, lume, nu putem să fim o poliție a lumii. Vă rog, în interesul păcii, să nu încercați mereu să interveniți, să vă băgați mâinile unde nu trebuie, trebuie să respectați independența națională și să lăsați populațiile să își facă propriile alegeri. Are cuvântul domnul Kirțus. Un minut. Mulțumesc. Cred că Irakul a intrat în ultima fază a dizolvării sale. A parcurs o distanță foarte lungă. Nu trebuie să uităm uh, care erau ambițiile noastre. Credeam că vom putea construi o democrație modernă în această țară și acum s-a ajuns la haos. Dacă am avea mai multă Europa, ar exista poate mai puține erori, inclusiv în Irak. Acum, sigur, dacă nu am fi ezitat să avem o reală politică externă și o reală politică de apărare comună, am fi putut interveni într-o manieră uh, eficientă. Ne-am temut și uh, nu vom putea să evităm această situație, pentru că criza din Irak uh, poate să ducă la o criză energetică, care ne va costa foarte scump, uh, plus că va exista un impact considerabil asupra Iranului. Nu trebuie să uităm uh, că și problema refugiaților costă foarte mult și în plus contribuie la alimentarea fanatismului, în special islamic. Așadar, orice am face, trebuie să facem bilanțul uh, cum trebuie. Domnule Grezos, un minut. Și dumnealui va încheia această dezbatere. Monsieur Grezos. Πριν από 71 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, συνήλθαν... Dragi colegi, Uh, a, la Ialta a fost conferința uh, celor trei mari conducători și Roosevelt, uh, uh, Stalin și Churchill. S-a spus că la sfârșit uh, nu va mai exista imperialism, respectul, minoritățile vor fi respectate și vor fi respectate drepturile omului. De fapt, asta este politica struțului o vrem sau nu astăzi, ceea ce au anunțat uh, trei mari conducători la prima respectivă nu s-a realizat în practică. Și întotdeauna se pune uh, problema autodeterminării, mai ales pentru populația curdă. Mai este și Irlanda care nu este independentă pe teritoriul său, e de asemenea problema bascilor, a catalanilor, a epirului de nord. S-au rezolvat aceste probleme, da sau nu? Dau cuvântul domnului de la Vedova în numele înaltului uh, reprezentant uh, al Uniunii Europene. Grazie, signora Presidente, ringrazio Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor eh, parlamentarilor care au luat cuvântul în această discuție care a fost una cinstită și a intrat în detaliu. Un european, sigur, eh, așa cum ați uh, cerut și dumneavoastră, și are îndreptat atenția asupra Irakului, despre care s-a discutat pe 24 iunie în Consiliul Afaceri Externe cu o concluzie, cu o nouă uh, discuție despre Irak prevăzută săptămâna viitoare la Consiliul Afaceri Externe uh, din 22 iulie. Între temele pe care le-ați evocat dumneavoastră și cred că sunt uh, uh, de angajament comun. E tema unității, tema integrității teritoriale a Irakului, ca fiind elemente esențiale pentru uh, o prosperitate pentru toți cetățenii și pentru a promova stabilitatea în regiune. Sigur că mm, toată lumea știe cât de gravă și dramatică e situația în luările uh, inițiale de cuvânt, de exemplu la doamnei Gomes, s-a uh, evocat ideea unei susținere obligatorii cu o guvernanță inclusivă și unitară cu această Constituție a Irakului sau oricum o guvernanță care să permite reluarea tranziției spre democrație. Tema drepturilor omului a, a uh, fost o temă recurentă astăzi și e o temă care, din punct de vedere istoric, dar și actualmente, se află în atenția Uniunii Europene, inclusiv uh, punctul evocat de mai mulți aici, uh, și anume libertatea de cult a creștinilor din zonă. Și pentru asta e nevoie de un nou guvern irachian, un guvern de unitate, un guvern legitim. Și aici noi, Uniunea Europeană, suntem activi. Vreau să vă răspund și la două solicitări, solicitări punctuale care au fost făcute în ce privește armele chimice. Sursele de informații ne confirmă că nu e vorba de arme utilizabile Situația sigur că e îngrijorătoare în uh, haosul uh, actual, însă e necesar să respectăm datele de fapt, datele cunoscute. În ce privește acuzele uh, îndreptate către Turcia ca țară care ar finanța ISIL-ul, considerăm că trebuie să menținem și să facem diferența netă între suspiciuni și fapte și între finanțare eventual sosită din surse private, uh, din surse radicale și, pe altă parte, guvernul, în acest caz al Turciei. E o deosebire care trebuie făcută clar. Uniunea Europeană conlucrează cu țările Golfului, pentru a identifica și a bloca sursele de finanțare ale ISIL ca și ale altor grupuri teroriste. În încheiere, aș dori să-mi exprim aprecierea, cred eu, comună și dumneavoastră pentru excelenta activitate a delegației noastre la Bagdad. Colegii noștri din Irak uh, continuă să presteze un serviciu prețios în condiții extrem de dificile. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, de fapt. Si propoziții de rezoluție. Mulțumesc, am primit șase rezoluții, propuneri de rezoluție ca să încheiem această dezbatere. Am încheiat-o și se va vota mâine la orele 11. Vă mulțumesc. Pe ordinea de zi avem acum declarația vicepreședintului Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privitoare la escaladarea violenței între Israel și Palestina.